să vă aduc la cunoștință cu regret profund că în 22 ianuarie deputatul ceh Miloslav Ransdorf a murit în vârstă de 62 de ani. A fost membru al Parlamentului European din 2003 încoace și era membru la grupul GUE. A fost vicepreședinte al Comisiei ITRE și membru al delegației la uh, Euronest și de asemenea uh, la delegația parlamentară a Comisiei de Asociere UE-Ucraina. Domnul Miloslav Ransdorf a fost doctor în filozofie, a publicat uh, foarte multe cărți și studii, printre care privindul pe Karl Marx și originea culturii politice americane. V-aș ruga să ținem un minut de reculegere pentru colegul nostru decedat. deputați.